Okay. So, good uh, afternoon, colleagues. Uh, let... Bună ziua, dragi colegi. Haideți să începem reuniunea Comisiei Econ. După cum știți, primul punct de pe ordinea de zi este adoptarea ordinii de zi. Consider că ea a fost adoptată. Nu am nicio comunicare din partea președinției astăzi. Și nu am nimic de spus nici la raportarea privind negocierile interinstituționale în curs și trec la punctele 4 și 5. Mă bucură faptul că raportorul, domnul Ludvigsen, din partea SID, este prezent. Discutăm despre directiva Parlamentului European și Consiliului privind cadrul juridic și operațional al cadrului electronic european pentru servicii introdus printr-un regulament și, de asemenea, un regulament al Parlamentului și Consiliului de introducere a unui cad electronic european pentru servicii și a facilității administrative aferente. Este un proiect de aviz pentru Comisia uh, IMCOR. Cred că știți că în ianuarie 2017 Comisia Europeană a prezentat un pachet de măsuri uh, menită să faciliteze serviciile transfrontaliere și să consolideze piața internă. Una din măsurile preconizate este introducerea unui nou card um, electronic european pentru furnizarea de servicii, menit să faciliteze furnizorilor de servicii să depășească, să îndeplinească obligațiile administrative în alte, în alte state membre raportorul din Comisia Competentă pe Fond dorește respingerea acestei propuneri și o să discutăm acum părerea raportorului nostru. Raportorul nostru are la dispoziție șapte minute, raportorii din umbră câte patru minute și dacă vom avea suficient timp, vom acorda și câte două minute celor care doresc să intervină în mod uh, spontan. Și dau cuvântul în primul rând domnului Ludvigson pentru a ne prezenta cele două puncte numărul 45 de pe ordinea de zi. <clears throat> Vă mulțumesc pentru că mi-ați dat cuvântul, domnule președinte. Nu este nicio urmă de îndoială că astăzi este deosebit de important să promovăm dezvoltarea ulterioară a pieței serviciilor de pe piața europeană. Să profităm la maxim de potențialul reprezentat de piața internă a Uniunii Europene și salut măsurile propuse pentru îmbunătățirea unei funcționări a acestei piețe a serviciilor. Însă, acest lucru nu înseamnă ignorarea standardelor pentru consumatori și pentru lucrători și trebuie să ne asigurăm în același timp că sunt respectate aceleași condiții uh, care să garanteze o concurență loială și o egalitate de șanse între celor care, cei care participă piața internă. Această propunere a Comisiei Europene dorește să ușureze, de exemplu, deschiderea unei sucursale într-un alt uh, stat membru de către furnizorii de servicii. Propunerea uh, constă, din, pe de-o parte, dintr-o directivă și, pe de altă parte, un regulament privind uh, procedurile și normele de până în aplicare. Comisia Europeană consideră că ar exista o plus valoare în urma introducerea acestui card uh, electronic european pentru servicii și cred că știți că eu nu sunt deloc convins de, de această viziune din partea Comisiei și sunt de acord cu foarte multele critici exprimate de uh, sindicate din, sindicatele din diferitele sectoare care sunt cele mai afectate, care urmează să fie cele mai afectate de această propunere. Toate aceste părți interesate critică și se referă la faptul că această propunere nu ar aduce o plus valoare europeană. În sectorul asigurărilor, de exemplu, s-au exprimat critici concrese, concrete la adresa propunerii Comisiei Europene. Se consideră că foarte multe norme se bazează, pleacă de la premise uh, greșite și dacă ar deveni realitate, ar duce la costuri prea mari, fără a aduce cu sine niciun fel de uh, valoare adăugată. Știu foarte bine că în sectorul construcțiilor există temeri întemeiate care se referă la posibilitatea ca în urma introducerea acestui card electronic de servicii să fie promovată munca la negru, activități independente uh, false și așa mai departe. Eu cred că ar fi mult mai bine dacă am uh, da ascultare tuturor acestor preocupările exprimate în aceste sectoare. Propunerea Comisiei se referă la o serie de aspecte importante, de exemplu, când se depune cererea, o cerere de emitere a unui asemenea card, acest card trebuie să fie emis de țara gazdă, chiar dacă țara gazdă nu a avut suficient timp pentru a efectua controlele uh, necesare. Este un fel de acceptare tacită care, din punctul meu de vedere, este problematică. În plus, mi se pare că, că se deschide portița unor abuzuri dacă nu se pot efectua suficiente controle. Termenele limită sunt prea scurte de asemenea, astfel încât statul uh, membru vizat nu are posibilitățile, nu are timpul necesar pentru a verifica uh, cererea de autorizare respectivă. În plus, să nu uităm că perioada de valabilitate nelimitată pentru aceste carduri reprezintă de asemenea o problemă, pentru că informațiile cuprinse în acest card electronic pot să fie depășite Cred că înainte de a introduce un asemenea nou sistem, ar trebui să reflectăm dacă, printr-o asemenea măsură, într-adevăr reușim să ne atingem obiectivele stabilite. Și, în plus, consider că dacă ne dorim introducerea unui nou sistem care să se bazeze pe un asemenea card electronic, acest sistem trebuie să fie uh, clar, previzibil, bine structurat pentru a garanta, după cum am spus, atingerea obiectivelor uh, legiuitorilor. Propunerea Comisiei, din punctul meu de vedere, este una foarte complicată și ridică semne de întrebare vis-a-vis -vis de aspecte centrale ale sistemului propus. Este nevoie de foarte multe măsuri tehnice, de punere în aplicare, ceea ce mă face să cred că în practică lucrurile nu vor funcționa prea bine. Și cred în concluzie că trebuie să ne întrebăm într-adevăr dacă există vreo valoare adăugată adusă de această propunere a Comisiei Europene. Oare nu riscăm să introducem structuri uh, complicate administrative um, de care nimeni nu are nevoie și care oricum în practică ar funcționa foarte greu cu to- și aș dori să vă atrag atenția asupra faptului că în acest domeniu există deja o multitudine de instrumente pe care eventual, eventual ar trebui să le evaluăm cu mare atenție pentru a înțelege dacă un asemenea card electronic pentru servicii ar reprezenta un pas înainte sau nu. Ținând seama de toate, aceste, de toate aceste aspecte, aș dori să propun respingerea propunerii Comisiei Europene. Cu toate acestea, sunt dispus să port o discuție constructivă. Aștept să văd care este și părerea raportorilor din umbră din partea altor grupuri politice vis-a-vis -vis de această propunere. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Ludvigson, pentru părerea dumneavoastră. Și dau acum cuvântul domnului Matușelov, raportor din umbră din partea pe 4 minute. Mulțumesc. Doresc mai întâi să spun, să exprim dubiile mele ale noastre în legătură cu acest subiect. Sunt absolut de acord cu raportorul. Nu înțeleg de ce discutăm despre acest subiect la Econ. Deci am mari dubii în ce măsură suntem noi competenți și sunt preocupat de această propunere. Acestea fiind spuse, mulțumesc pentru proiectul de aviz. Suntem de acord cu o serie de lucruri, cum ar fi faptul că trebuie să stimulăm piața serviciilor, dar multe subiecte sunt uh, de domeniul Comisiei IMCO, așa că, repet, am dubii că suntem competenți pe acest subiect. Mulțumesc! Thank you. It was clear and... Vă mulțumesc. Ați avut o intervenție foarte clară. În numele ECR, domnul Lunes are cuvântul. Vă mulțumesc. Îmi cer scuze în numele colegului nostru Ozoc, care nu a putut să participe la reuniunea de astăzi, dar mi-a trimis notițele sale. În ceea ce privește această propunere, o am studiat-o îndeaproape și avem câteva remarci. În primul rând, trebuie să admitem că grupul politic ECR are și el dubii profunde legate de anumite aspecte, cum ar fi durata nelimitată a acestor carduri electronice. În al doilea rând, avem și dubii privind uh, timpul în care furnizorii de servicii prin intermediul acestui card electronic să fie controlați de statele gazdă, înaintea emiterii acestui card. În al treilea rând, justificarea din acest raport mi se pare puțin uh, dezechilibrată. Am putea să insistăm mai mult pe oportunitățile și aspectele pozitive cuprinse în această propunere, să insistăm uh, asupra eliminării treptate a obstacolelor din fața serviciilor transfrontaliere în statele membre, ceea ce ar putea duce la uh, o adevărată plusvaloare și la o reducere a sarcinii birocratice, poverii birocratice și de asemenea la, o, la opțiuni cât mai bune pentru consumatori și înțeleg că există o atitudine puțin protecționistă din partea marilor state membre ale Uniunii Europene, pentru că se tem că vor fi invadați de servicii ieftine din centrul și din estul Europei, însă aș dori să vă aduc aminte că există și alte aspecte din propunerea Comisiei din acest punct de vedere. De exemplu, există prevederi care spun că țările gazdă pot să-și păstreze prerogativele de a aplica normele de reglementare locale pot să decidă dacă operatorii de servicii respective pot să-și desfășoare activitatea pe teritoriul lor sau nu. Deci statele membre își păstrează în continuare aceste uh, prerogative. Cardul electronic nu înseamnă că sunt afectate drepturile lucrătorilor, de exemplu, și în lumina tuturor acestor fapte, propunerea raportorului de a respinge pur și simplu propunerea făcută de comisie este una prematură și nejustificată. Grupul nostru politic consideră că majoritatea acestor probleme pot fi rezolvate prin modificarea textului propunerii Comisiei Europene în colaborare cu Comisia competentă pe fond. Din nou, o propunere modificată ar fi un mare pas înainte care ar contribui la bunătățirea funcționării pieței unice din Europeană avem în fața noastră o provocare, dar în același timp și o oportunitate pe care nu cred că ar trebui să o refuzăm, ar trebui să profităm de ea. Există societăți comerciale care uh, se confruntă cu anumite temeri, însă cred că până la urmă consumatorii au dreptul să se, bucură, să se bucură de mai multe alegeri pe piața europeană și pentru acest lucru ar fi utilă și punerea în aplicare a unei asemenea propuneri legislative. Vă mulțumesc pentru prezență. Nu știu dacă cineva va lua cuvântul în numele ALDE. Nu? Nu știu dacă cineva din partea GUE nu este prezent. Văd pe cineva din partea verzilor prezent, chiar dacă nu este raportoare. Da, aveți dreptate. Sunt Michel Raimond în această după masă, raportorul nostru din Umbra. Aș dori să mulțumesc raportorului și uh, celorlalți uh, raportori din Umbra pentru activitatea lor, în numele lui Michel, am luat notă de propunerea raportorului de a respinge propunerea legislativă a Comisiei Europene și noi tindem uh, în aceeași direcție. Suntem de acord cu o propunere care să stimuleze dezvoltarea serviciilor pe piața internă, însă pentru noi este deosebit de important ca o asemenea propunere să garanteze ca statele gazdă să dispună de toate mijloacele necesare pentru a garanta respectarea standardelor și condițiilor de către furnizorii de servicii. Deseori standardele din uh, țările gazdă sunt diferite față de cele uh, din țara de origine a furnizorilor de servicii și ne dorim o cursă în Europa care să slăbească uh, standardele general uh, europene. Există anumite probleme legate de această propunere, de exemplu acceptarea tacită uh, la care se ajunge dacă țara gazdă nu reacționează într-o anumită perioadă de timp. Ne preocupă de asemenea emiterea pe o perioadă nelimitată de timp a acestor carduri electronice fără niște verificări concrete. În ceea ce privește sectorul asigurărilor, propunerea dorește să oblige distribuitorii de asigurări să pună la dispoziție o descriere armonizată a serviciilor uh, oferite în, sub forma unui certificat de asigurări. Ne întrebăm însă dacă este o propunere fezabilă, dacă este posibil o asemenea descriere prin intermediul unui uh, format unic. Din uh, toate aceste, din toate aceste motive, cred că vom depune un amendament prin care cerem colegilor să, răs, să respingă această propunere, așa cum a propus și raportorul. Și Michel așteaptă, așteaptă cu nerăbdare discuțiile ulterioare cu ceilalți raportori din umbră pe acest dosar. Mulțumesc! Mulțumesc! Niciun alt rap- raportor din umbră nu dorește să intervină. La intervențiile spontane, doamna Beres, în schimb, dorește să ia cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să felicit pe raportorul nostru pentru propunerea sa de a, uh, raport. Domnul Marticello a plecat. Nu știu dacă raportul lui va putea răspunde domnului Marticello, dar doresc să repet că este important ca comisia noastră să Um, pregătească un aviz pe acest subiect. Um, subiectul a fost discutat în Comisia Europeană, va fi discutat și în Consiliu și este o propunere cu un impact direct în domeniul asigurărilor. Ca să nu mai vorbim de fiscalitate, lucru care nu este menționată în raport, dar cred că Comisia noastră trebuie să uh, examineze de aproape care ar fi regimul fi fiscal aplicabil acestor de tașări, pentru că despre asta ar fi vorba în propunerea Comisiei. Și uh, în ceea ce privește domeniul asigurărilor, cred că trebuie să spunem lucrurile clar, să fie, ca toată lumea să înțeleagă. De la primele directive pentru piața internă, în domeniul, agricult, uh, în domeniul asigurărilor, am uh, ales să armonizăm prevederile, iar aici ni se, pun, ni se propune un sistem de recunoaștere reciprocă a regimurilor, în, dar nu există o convergență a dispozitivelor și nu există niciun fel de sistem de supraveghere. Deci, strict din punctul de vedere al competențelor comisiei noastre, acesta deci este o problemă de dimensiuni considerabile care justifică, după părerea mea, poziția raportorului nostru în numele Comisiei Econ. Thank you very much for your intervention. Uh... Vă mulțumesc foarte mult. Anisander. Mm, nu știu dacă și altcineva mai dorește să ia cuvântul la intervențiile spontane. Euh, euh, Mulțumesc, domnule președinte. Uh, doresc să vă transmit uh, și eu critici din partea colegilor în legătură cu această propunere care trezește multe dubii uh, și poziții foarte critice. Anumite aspecte au fost deja menționate, problemele legate de regimul asigurărilor, problemele legate de acceptarea tacită, problemele legate de faptul că se prevede o valabilitate pe termen nelimitat. Ei bine, în diverse state membre, acest uh, card electronic este această propunere de card electronic este văzut, văzută foarte, foarte critic. Deci salut poziția raportorului nostru, sunt și o sprijin. Thank you very much. If... Vă mulțumesc. Dacă nimeni altcineva nu mai dorește să participe la intervențiile spontane, îi dau din nou cuvântul pentru două cuvinte domnului Ludvison pentru a trage concluziile. Ja, jag tror faktiskt att det går lite snabbare än två. Da, cred că nu o să am nevoie de două minute, maxim două minute voi avea nevoie. Cred că este vorba de o chestiune foarte complicată. Am experiențe din acest punct de vedere din domeniul sindicatelor, de exemplu, și aș dori să mulțumesc tuturor colegilor pentru intervențiile lor de astăzi și plecând de la aceste intervenții, o să încerc să îmi uh, transform uh, ca atare proiectul de aviz. Însă, Cred că foarte mulți colegi au aceeași părere față de propunerea comisiei. Am spus că sunt deschis oricărui, uh, oricăror idei și o să-i invit pe toți raportorii din umbră să participe la o altă întâlnire pentru a decide împreună ce anume uh, trebuie să facem în legătură cu acest dosar. Au fost exprimate multe critici Mulți au uh, considerat că anumite puncte ar putea să fie formulate într-un mod diferit și toate aceste aspecte putem să le discutăm cu ocazia unei întâlniri uh, ulterioare. Pe de altă parte, cred că ar trebui să respingem această propunere, chiar dacă ar avea rost să discutăm acest uh, subiect chiar dacă în acest moment nu este oportun să îmbunătățim această propunere prin amendamente, însă vă asigur că voi depune toate uh, eforturile pentru a obține un uh, rezultat care să se bucure de acordul majorității colegilor. Mulțumesc, aș dori să mulțumesc și eu tuturor uh, raportorilor din umbră și membrilor care au participat la această dezbatere. În rezumat, în uh, data de 19 octombrie este termenul limită de depunere amendamentelor, care urmează să fie discutată în data de 9 noiembrie. Votarea în Comisia Econ este prevăzută pentru data de 4 decembrie. Mulțumim domnului Ludvigson că, a, că va încerca împreună cu raportorii din umbră să găsească o poziție comună. Va fi mai eficienți, întrerupem uh, ședința pentru 15 minute, ne revedem la 15.45 pentru a discuta următorul punct de pe ordinea de zi. dear colleagues, uh, let me reopen. Dragi colegi, um, reluăm ședința cu numărul 6 de pe ordinea de zi, cadrul pentru redresarea și rezoluția contrapărților centrale. După o diere și o discuție între raportorii uh, din umbră, s-a depus proiectul de aviz și s-au depus 218 amendamente. Raportul diferențiază între scenariile de neîndeplinire a obligațiilor de plată și cele în care nu se ajunge la colaps um, și se, men- se prevăd o serie de instrumente pentru redresare și rezoluție cu scopul de a se evita, de a se face arte la banii contribuabililor. Se redefinește uh, Um, principiul um, pentru CPC-uri și uh, membrii compensatori. Consiliul nu și-a adoptat încă abordarea generală, noi am progresat mai repede. Lipsește Kay Swinburne de la ECR, dau, dau, dar dau cuvântul domnului von Weizsäcker, celălalt raportor de la S&D. Vă rog. Thank you, Chair. Um... Mulțumesc, domnule președinte. Că într-adevăr lipsește, dar doresc totuși să-i mulțumesc în, chiar în absența dânsei. Sper că cineva va transmite mulțumirile mele. M-aș fi gândit că cu raportor de la S și de și la ECR n-ar fi putut să lucreze foarte bine, dar din potriv a fost uh, o colaborare foarte productivă și plăcută. Am încercat pe cât posibil și știu că unii colegi uh, uh, s-au simțit presați de timp, dar am încercat să implicăm cât mai mult raportorii din umbră. Și um, Bineînțeles, am, așteptăm, am așteptat amendamentele lor. Nu am reușit însă să cădem de acord în legătură cu toate aspectele. Așa că vom depune fiecare o serie de amendamente personal, dar asta nu înseamnă că proiectul nostru de aviz comun uh, nu este unul bun. Um, ne-am bazat pe două obiective majore, că mă bucur că ai ajuns Eh, deja ți-am mulțumit în absență, dar repet că a fost o plăcere pentru mine să lucrez cu tine. Eh, deci, am reușit să sprijinim obiectivele noastre comune, să protejăm mai bine contribuabilii în mod credibil și nu doar teoretic și ne-am asigurat eh, și am asigurat stabilitatea sistemică. Și iar al doilea obiectiv era acela al consolidării cadrului um, pentru CPC-uri și clienții acestora în timpul redresării și rezoluției, uh, înainte de criză și în timpul crizei. Pentru a îmbunătăți redresarea cu stimulentele potrivite, în primul rând, am uh, făcut în așa fel încât planurile de redresare să fie mai obligatorii. În propunerea comisiei, care de altfel a fost o propunere excelentă ca punct de plecare, dar bineînțeles am încercat să o îmbunătățim și, uh, și noi și am considerat că este potrivit ca dacă un CPC dorește să-și modifice comportamentul față de planul de redresare, nu doar să notifice acest lucru, cum se prevede în propunerea Comisiei, autorităților competente, ci și să ceară permisiunea acestora. Deci ar trebui, vor trebui să se organizeze în așa fel încât această permisiune să fie acordată rapid sau uh, să fie respinsă sau cererea să fie respinsă. Și, bineînțeles, autoritățile competente trebuie să, se organizeze pentru asta. Deci, primul nostru obiectiv era ca acest lucru să fie obligatoriu. În al doilea rând, ne-am considerat că era important să existe suficient capacitate de absorpție în cadrul redresării și am avut alegeri dificile de făcut, și anume ce fel de instrumente trebuie incluse în faza de redresare și eu cred că am ajuns la un compromis bun în ceea ce privește aceste instrumente. Apoi s-a pus problema compensărilor. Am propus ca în faza de redresare să, existe o, să se prevadă o compensare dacă CPC-urile supraviețuiesc. Și putem vedea asta în termen de echitate, dar eu văd asta mai ales ca fiind o chestiune de interes comun, să ne asigurăm că atât CPC-urile cât uh, și uh, clienții uh, și uh, membrii CPC-urilor uh, să poată să participe la faza de redresare și să existe o compensare pentru clienți uh, dar nu o compensare fără limite, pentru că dacă nu ar exista riscul să se ajungă la o situație de CPC-uri de tip zombie, unde n-ar mai fi clar dacă acționarii CPC-urilor ar mai avea interes ca entitatea juridică respectivă să supraviețuiască. Deci acesta este compromisul la care ne-am ajuns și cred că este unul destul de solid și oferă un stimulent bun. Mai mult de atât, și poate că e doar un detaliu, am considerat că trebuie să clarificăm în text că în timpul redresării nu trebuie să fie posibil ca acționarii să scoată capacitatea de absorpție din CPC-uri. Deci se interzice plătirea de dividende și bonusuri în perioada de redresare. Deci, în general, am încercat ca în faza de redresare să oferim mult mai multă structură propunerii. Ne-am încercat să stabilim noi toate detaliile, pentru că există diferite tipuri de CPC-uri, dar cred că am reușit uh, să uh, stabilim prevederi echilibrate, am restricționat posibilitățile de planuri de redresare, fără însă a pune dificultăți prea mari în care CPC-urilor uh, și permițându-le uh, să aibă uh, business modeluri uh, specifice. În ceea ce privește rezoluția, situația este diferită. Aici principalul nostru obiectiv a fost acela să ne asigurăm că autoritatea publică de rezoluție se poate concentra pe două lucruri. Pe de o parte, stabilitatea sistemică și pe de altă parte, protecția contribuabililor. De aceea am consolidat garanțiile juridice, astfel încât să fie mai, gra, gra, mai greu ca părțile din sectorul privat uh, să uh, conteste deciziile autorităților publice, autorităților publice. Cu și obiectivul nostru a fost să îmbunătățim capacitatea de absorpție a pierderilor în faza de rezoluție bazându-ne pe, ținând cont de efectele uh, sistemice și valoarea continuității. Acestea sunt principalele schimbări pe care le-am adus uh, în cazul rezoluției. Uh, cred că avem destul timp la dispoziție, așa că aș dori să profit de ocazie, după ce v-am prezentat câteva dintre principalele aspecte ale raportului nostru, să fac o observație în legătură cu arhitectura generală a EMIR. Avem mai multe dosare în cadrul EMIR pe care urmează să le dezbatem și eu cred că în situația actuală cu Brexitul, um, o arhitectură în care spunem că a treia bancă din Malta este uh, supravegheată în cadrul sistemului unic de supraveghere, pentru că colegiul de reglementare al unui astfel de uh, entități nu func- ar funcționa în situație de criză și aceeași abordare cu un colegi de uh, organe de reglementare se aplică și în cadrul CPC-urilor. Eu cred că nu se poate așa ceva. Deci aș propune să încercăm să creăm un cadru uh, de supraveghere și de rezoluție unic pentru a rezolva astfel de probleme, pentru că astăzi avem un sistem în care uh, lucrurile sunt mai complexe. Înțeleg de ce BCE-ul trebuie să intervină, dar va, va complica și mai mult sistemul și mi este greu să uh, mi închipui cum ar putea să funcționeze bine în momente de criză și nu știu pot să înțeleg cum propunerea Comisiei în legătură cu țările terțe uh, față de care dorim să acționăm mai mult de, ca um, organ unic de supraveghere, practic, în camera motoarelor proprie noastre supraveghere avem încă o abordare pe baza unui colegiu de um, organe de reglementare. Nu trebuie să ne ocupăm doar de supraveghere, ci și de redresare și de rezoluție și cu autorități unice pentru acestea. Și, în fine, ca și în cazul unii Bancare, ne punem problema ce fel de capacitate fix, fiscală va fi necesar, dacă va fi necesară, vom avea la dispoziție pentru a aborda aceste probleme. Mi-e greu să îmi închipui că statele membre ar accepta o autoritate unică de supraveghere, redresare și revoluție și apoi să și plătească pentru asta. De aceea, unul dintre amendamente și mă opresc spunând acest lucru. Unul de amendamentele pe care voi depune va fi propunerea să se creeze un fond unic de rezoluție pentru CPC-uri, nu pentru că este cea mai bună soluție posibilă, ci pentru că este o, conduți, o condiție necesară pentru a trece spre un, o arhitectură unică de supraveghere, redresare și rezoluție. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, Iacob. Acum are cuvântul doamna coraportor Kay Swinburne. Ar fi dat cuvântul prima, dar a venit mai târziu, așa că n-am de ales. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, Iacob, pentru că ai început tu. Am alergat din cealaltă parte a clădirii, între timp am reușit să-mi trag sufletul. Îți mulțumesc pentru colaborare și pentru tot ceea ce am făcut împreună în ultimele luni. Niciodată nu am fost în rolul de coraportor până acum și Însă nu a fost o experiență stresantă, așa cum mi-aș fi închipuit, și asta ți se datorează ție, pentru că am colaborat foarte bine. Și am reușit și să ne recunoaștem diferențele, așa că îți mulțumesc. Cred că este important să avem un cadru clar și eficient pentru redresarea și rezoluția părților uh, importante din punct de vedere sistemic a infrastructurii pieței. Este foarte necesar să le încadrăm într-un cadru juridic care este componenta finală pentru a ne asigura uh, Um, că procesul va funcționa în mod stabil, așa cum uh, șefii de stat au stabilit la Pittsburgh în 2009. Este, cred, un text politic important care nu trebuie să întârzie și nu cred că trebuie uh, să fie la pachet cu alte dosare mai specifice, mai, mai politice cadrul internațional pentru contrapărțile centrale și modelul de mutualizare a riscurilor înseamnă că aceste instrumente sunt importante la nivel global. Obiectivul este să ne aliniem cu activitățile de la nivel global. În măsurile de redresare și rezoluție avem nevoie de certitudine juridică și de transparență. Acest proiect de raport dorește să îmbunătățească Um, această transparență pentru ca toți actorii din CPC-uri, indiferent unde, de natura lor sau locația lor sau dimensiunile lor, sunt tratați echitabil în toate fazele. Protecția investitorilor este foarte importantă și poate să fie obținută doar dacă aliniem stimulentele pentru ca toți participanții să, fie, să se simtă implicați. Astfel, trebuie să se folosească corect instrumentele necesare. Și cu siguranță recunoaștem cât de importantă este flexibilitatea. Însă, în proiectul de raport pe care îl aveți în față, introducem garanții legate de aceste metode și majoritatea se leagă de uh, protecția clientului. Gestionarea marjelor de câștiguri este permisă numai după ce s-au luat măsuri eficiente în legătură cu uh, celelalte priorități. E foarte important să vedem ce dorim uh, la trecerea de la redresare la rezoluție uh, și să facem o tranziție lină între cele două. Cred că ar fi mai util abordarea, de, abordarea rezoluției ca a unui continuum. CPSS poate să reprezinte un astfel de transfer Însă, um, procedura ar putea să fie omisă cu totul dacă autoritatea de rezoluție consideră că redresarea este inutilă și preferă să treacă direct la rezoluție. Aștept cu nerăbdare să văd cum se vor poziționa raportorii din umbră în legătură cu acest subiect. Mai sunt diferite interese în joc. Acolo unde ne-au permis timpul și circumstanțele, am încercat să ținem cont de cât mai multe dintre ele. Dar în situații de uh, piețe tulburate și uh, distorsionate, am încercat să introducem o ierarhie de luare a deciziilor și de luare de măsuri. <coughs> pentru că este important să facem diferența între situațiile de faliment și de non-faliment, de incapacitate de plată. Dar credem, de asemenea, că trebuie să se aplice principiul conform căruia toți creditorii să fie protejați, niciunul să nu iasă mai prost. E foarte important aici să reușim ca autoritatea de rezoluție să fie obligată să acționeze pe acest principiu de protecție egală a tuturor creditorilor. Astfel, ei vor avea libertatea de a acționa fără rezerve, știind că vor putea să facă față provocărilor ulterioare. Principiul de a se uh, alege corect între redresare și rezoluție este foarte important, de asemenea. De asemenea, dorim să-i protejăm pe participanții în momentele cheie, și să um, avem și cerința de a-i recompensa pe participanți, inclusiv pe clienți la, care uh, participă la orice uh, acțiune de uh, salvare a unui CPC. Sper că veți fi de acord cu noi, cu raportorii, că acesta este un răspuns cuprinzător la o propunere a Comisiei care era deja foarte bună. Aștept cu nerăbdare să lucrez cu raportorii din umbră pentru a pune la punct toate detalii. Mulțumesc, uh, Kay, cred că ai, ai acoperit uh, foarte bine importanța unui plan uh, bun de redresare. Acum trecem la raportorii din umbră, 5 minute de fiecare și o să dau cuvântul și comisiei, dacă dorește. Începe doamna Danuta Hübner de la PP, care este înlocuită de Brian Hayes. Mulțumesc, domnule președinte. După cum vedeți, am înlocuit-o pe Danuta. Thank you, madam. Thank you. Um, she didn't steal anything, no. I hit the wrong button. Mă scuzați, am apăsat butonul greșit. Danuta vă transmite scuzele ei. Uh, Stimați coraportori, așteaptă cu nerăbdare să colaboreze cu voi într-un uh, mod constructiv pentru a obține cel mai bun rezultat uh, posibil. Uh, colega mea salută acest proiect de raport care ameliorează în mod semnificativ textul comisiei care era acum o bază solidă de pornire. Ne bucură mai ales patru puncte principale la care s-au referit și coraportorii și care uh, Uh, țin cont de preocupările exprimate de PPE de la început. În primul rând este claritatea suplimentară și previzibilitatea adusă atât la planurile de redresare cât și la cele de rezoluție. În propunerea Comisiei se vorbea foarte puțin despre cele de redresare, care în plus lăsa o mare marjă pentru ca CPC-urile să devieze de la planurile de redresare. Ne bucurăm că acest subiect al flexibilității în exces a fost tratat și rezolvat. Astfel, ar trebui să se creeze o certitudine sporită pentru uh, clienți și pentru contrapărți. Coraportorii au abordat subiectul de la bun început și la reuniunile raportorilor din umbră am văzut că întreaga echipă de negociere va susține acest punct. În al doilea rând, uh, transparența suplimentară cu privire la planurile de redresare pentru clienți și membri. Aici este rezolvată o lacună evidentă din textul inițial, Uh, prin care se crea um, uh, transparență către clienți și membri prin implicarea acestora în planurile de redresare. Va trebui să vedem dacă sunt și moduri complementare de a garanta această transparență uh, ca să vedem dacă direcția luată este cea bună. În orice caz, suntem parțial mulțumiți. În al treilea rând, dorim să fie protejați banii contribuabililor cât mai mult. Coraportorii s-au exprimat foarte clar pe acest punct de la bun început și uh, îi sprijinim pe baza discuțiilor de până acum. Ne așteptăm ca întreaga echipă de negociere să fie uh, de aceeași părere pe acest punct. În cele din urmă ne bucurăm că co-raportorii vor să facă diferența clară între scenariile de incapacitate de plată și de non-incapacitate de plată Credem că e foarte uh, important uh, modul în care se uh, lichidează un CPC în funcție de tipul de scenariu. Noi dorim să ne îndreptăm uh, în această direcție și foarte concret considerăm că diferența uh, trebuie făcută foarte clar între planurile de redresare și cele de rezoluție, foarte clar, cum spuneam. Avem totuși și câteva dubii în legătură cu abordarea din raport. Sunt trei zone care ar trebui uh, prelucrate. În primul rând, noul articol 28, care se ocupă de redresare și recuperare pentru uh, um, pierderile suferite de clienți și de membri. Suntem de acord cu coraportori în ceea ce privește uh, principiul, dar avem dubii legate de calibrarea sistemului actual în proiectul de raport în forma sa curentă. Mai ales uh, că am fi dorit să nu facem noi propuneri concrete și să ne axăm pe o bază de principiu mai generală. Apoi, acest uh, principiu no creditor worse off, toți creditorii să fie tratați în mod egal. Credem că acesta uh, e un lucru care trebuie clarificat și dorim să ne apropiem cât mai mult de, uh, FS, de poziția FSB și să lăsăm o portiță deschisă către o um, abordare globală coordonată. Uh, Vedem că anumite costuri uh, de înlocuire ar putea fi considerate problematice, deși subiectul e exprimat la modul pur teoretic în raport, creează probleme practice pe care va trebui să le detaliem. În al treilea rând avem uh, mari preocupări legate de fondul de rezoluție. Înțeleg că raportorul de la SND înclină către această idee, dar nu va fi posibil, dacă suntem serioși, să avem un fond atât de mic va trebui să fie mobilizate multe lichidități și costurile de oportunitate pentru această abordare vor fi foarte mari, fiind uh, bani ce ar putea fi destinați altor obiective. În cele din urmă am zis că nu s-a ajuns uh, la un acord în legătură cu ultimul punct pe care îl doream uh, noi, supravegherea CCC. Noi am dorit o abordare europeană și suntem și pentru autoritate, autoritate unică de rezoluție. Dacă arhitectura de supraveghere a CPC-urilor o permite. Sistemul uh, de supervizare este în curs de reformă acum și probabil că vor fi multe schimbări după EMIR 2 și uh, nu e clar care va fi rezultatul final. Nu suntem sigur cum va arăta autoritatea de rezoluție în uh, forma sa finală. De aceea, după părerea noastră, este prea devreme să încercăm să uh, introducem clar în text o autoritate unică de rezoluție. Mai trebuie lucrat la multe alte dosare pentru a-l încheia pe acesta, pentru că încercăm să creăm un cadru, nu e vorba doar de probleme instituționale și de un aspect unic. De aceea noi am fi pentru o clauză de revizuire mai puternică, cu un calendar nu prea lung, cu um, uh, prevederi de uh, tranziție și astfel ne vom asigura că sistemul în întregime va fi coerent uh, și că vom face față perioadei până la crearea uh, reală a Autorității Unice de Rezoluție. Ne mai gândim și la alte amendamente și le vom comunica raportorilor la vremea potrivită. Mulțumesc! And for ALDE, we have Cora. Mulțumesc! Um, colega de la ALDE. Și eu doresc să mulțumesc, mulțumim celor doi coraportori, așa cum a spus Iacob Weizsäcker, un cuplu ciudat, ECR și S și Știm cu toții că nu a fost uh, un lucru făcut din dragoste, dar uneori și o căsătorie aranjată poate să funcționeze mai mult, pentru că este mai rațională sau funcționează pe, pe argumente raționale și nu pe sentimente. Cred că suntem cu toții de acord că toate aspectele în legătură cu care sunteți de acord sunt bune pentru raport. Eu cred că este un raport bun, așa cum am spus ei și propunerea comisiei era deja un început bun, dar ați reușit să o îmbunătățiți mult. Suntem cu toții de acord că acest dosar este unul important, că este o parte esențială care lipsește încă în reglementarea sistemului financiar și sectorului financiar. Pentru noi este crucial să aliniem legislația europeană cu cea internațională, pentru că știm cu toții că uh, compensarea uh, este un proces transfrontalier. Deci, uh, acest raport este un pas bun în direcția cea bună și sunt de acord cu ceea ce a spus Len Hayes în numele Danutei Hübner, că anumite părți încă trebuie puțin modificate și voi aborda aceste trei părți. Dar, având în vedere că Iacob a început discuția vorbind despre fondul unic de um, supraveghere și rezoluție, în legătură cu acesta aș dori să spun că nu aș dori să-l amestecăm cu acest dosar. Am dorit ca acest dosar foarte tehnic să fie de sine stătător și cât mai rațional pentru că dacă intrăm în argumente de ordin politic, cum sunt cele care stau la baza acestei discuții, eu cred că e mai bine să o facem în evaluarea generală și revizuirea generală a EMIR, dar nu aici, în acest dosar, pentru că există riscul întârzierilor dacă o facem. Și cred că ar fi păcat. În legătură cu alocarea pierderilor, în cazul uh, redresării, um, raportorii propun să nu ne um, atingem uh, de uh, fondul de garantare mutualizat um, și de ordinea utilizării resurselor în contextul EMIR, dar trebuie să lăsăm și flexibilitate în planurile de rezoluție. Deci, sunt lucruri care trebuie făcute pe de o parte și de pe altă parte și va fi greu să se găsească punctul de echilibru. Încă nu ne-am hotărât exact ce dorim, dar vom mai discuta aceste lucruri la reuniunile raportorilor din umbră, de altfel avem una chiar mâine. În al doilea rând, trebuie să ne gândim bine la definiția că niciun creditor nu trebuie să fie într-o situație mai proastă, dar, bineînțeles, detaliile sunt importante pentru că dacă definiția este prea restrânsă, riscăm să ne limităm um, uh, la uh, regulile disponibile, dar nu trebuie să crească incertitudinea pentru autoritățile uh, de rezoluție. Deci acest subiect mai trebuie discutat, cred, în următoarele săptămâni. Și în al treilea rând, unul dintre principalele obiective ale acestui dosar este protejarea fondurilor publice și menționarea posibilității folosirilor ca instrument de rezoluție ar putea să fie un stimulant greșit. Poate ar fi mai bine să um, eliminăm această posibilitate. Închei spunând din nou că uh, raportul, așa cum l-au prezentat cei doi coraportori, este foarte bun și cred că sper că vom coopera foarte bine în următoarele săptămâni pentru a lămurtăți și mai mult. Mulțumesc, uh, Cora, pentru faptul că ai respectat timpul. Domnul Viegas, acum de la GUE, are 5 minute. Bună, seara, bună ziua tuturor! Este tipul de reglementare care pune întotdeauna probleme sau ne este greu să participăm la aceste tipuri de texte, pentru că aici e vorba de instituții care duc economia într-o direcție diametral opusă direcției dorite de noi în cadrul modelului nostru de dezvoltare economică. Deci, prevederile legate de CPC-uri fac parte din procesul financializării economiei. Deci, practic, nu face decât să, înrăutățești, să înrăutățească propunerea, um, problemele. Se dorește să se ofere o stabilitate a prețurilor, dar adevărul este că se ajunge să se creeze o sursă de volatilitate și instabilitate mai ales cu aceste contrapărți centrale, care au fost inițial create din motive de eficiență, dar care au devenit încă un factor care aduce și mai mult risc sistemic. Deci sunt instituții sau um, sunt uh, or, actori de pe piață care încă o dată sunt prea mari pentru a da greș. Deci, spunem că dorim să reducem riscul, dar singura modalitate de a reduce cu adevărat riscul este să Sau singura modalitate, singura soluție pe care o găsim pentru reducerea riscului este crearea acestor instituții financiare care sunt prea mari pentru a da greș, too big to fail. Înțelegem ideea, înțelegem nevoia de a reglementa eh, contrapărțile centrale și din această perspectivă putem fi de acord cu multe dintre majoritatea prevederilor din acest raport. Bineînțeles, ehm, suntem de acord că probabilitatea ca una dintre aceste instituții să devină insolventă este scăzută. dar totuși trebuie să se gestioneze acest risc, indiferent cât este de scăzut. Și se abordează o serie de puncte în raport și suntem de acord cu acestea, cum ar fi reducerea complexității, chestiunea proprietății CPC-urilor și modelul lor de guvernanță și a merge chiar puțin și mai departe. Pentru noi, ideal ar fi ca modelul de guvernanță să limiteze activele care ar fi gestionate de contrapărțile centrale. Deci activitățile cele mai riscante nu ar face parte din portofoliul, din portofoliul CPC-urilor. Astfel s-ar reduce riscul și volatilitatea. Un alt element critic este, bineînțeles, critic este bineînțeles, supravegherea. să încearcă să se găsească un punct de echilibru între reguli și proceduri rigide și flexibilitate și abordare discreționară în uh, comportamentul uh, autorității de supraveghere care trebuie să acționeze. Este logic să se încerce să se atingă acest echilibru. Trebuie să subliniem faptul că trebuie să ne asigurăm că pierderile vor fi suportate de contrapărțile centrale. și de participanții la tranzacții. Și nu se, sunt afectați uh, banii contribuabililor sau nu se ia din banii contribuabililor. dar uh, marja uh, este vitală. Trebuie să închei cu uh, o notă de scepticism, pentru că, din punctul nostru de vedere, nu vom avea niciodată reguli care să ne permită să obținem 100% din rezultatele pe care le dorim, adică control public perfect asupra acestor instituții. Deci, ca și în cazul Fondului Unic de Rezoluție, în cadrul Uniunii Bancare, pe care îl considerăm acum ca fiind inadecvat și vedem că e nevoie de un nou mecanism pentru ca structura să fie credibilă, foarte probabil se va întâmpla acest, același lucru și în acest caz. Mi se pare că rezoluția va fi și mai complexă, dar, într-adevăr, problemele există. Trebuie rezolvate cumva, cumva înțelegem eforturile de a reglementa aceste instituții, care au dimensiuni importante, majore, și au devenit elemente de risc sistemic de care trebuie să ne apărăm. Mulțumesc! Mulțumesc! Maurice Scott Cato de la Verzi este ultima pe lista mea. Mulțumesc, domnule președinte. Nu vreau să comentez relația dintre coraportorii noștri, deși a apărut și subiectul acesta în discuție. Per total, noi considerăm că, rap- că raportorii au depus amendamente care ameliorează textul comisiei. Le mulțumim pentru munca depusă. Ne va fi nouă ca raportor din umbră mult mai ușor și apreciem faptul că se apelează la principiul repartizării riscurilor între clienți și membri și la luarea de uh, măsuri uh, adecvate în ordine adecvată și că se face diferența între uh, cazurile de neîndeplinire a obligațiilor de plată și de îndeplinirea acestora. Credem că e bine să se clarifice uh, prevederile ca să se sporească șansa de redresare și rezoluție rapidă. Credem că e nevoie de probe atunci când autoritățile acționează în caz de rezoluție și dorim să punem accentul că niciun fel de fonduri publice nu trebuie implicate. Unele dintre subiectele um, la care avem oarecare dubii uh, și vom mai discuta cu raportori din umbră sunt următoarele. Amendamentul 26 în caz de neincapacitate de plată CPC-urile au de trei ori mai mare responsabilitate, implicându-se că ceilalți actori nu au același, aceeași responsabilitate față de riscurile operaționale. Și am vrea să întrebăm uh, de ce se aplică acest mod de gândire. La amendamentul 87 am vrea să uh, întrebăm dacă uh, fondurile cash menționate vor fi activate înainte sau după um, ce se va interveni asupra CPC. Am și o întrebare la amendamentul 51, 151 și aș vrea să-i rog pe raportor să-mi explice mai mult. Amendamentele noastre ale verzilor se vor concentra pe câteva chestiuni cheie pentru a ameliora propunerea. Dorim uh, să ne asigurăm că băncile naționale și alte agenții guvernamentale nu sunt uh, salvate cu prioritate. Vrem să ne asigurăm că se clarifică rolul ESMA. Vrem uh, o revizuire a standardelor tehnice în lumin, din lumina experiențelor uh, ce vor fi avute. Și dacă vor fi folosite instrumente guvernamentale, e nevoie de o um, verificare clară a utilizării fondurilor publice și vrem ca tehnologia să fie folosită de CPC-uri în mod consecvent cu marjele și cu calculele uh, legate de performanță, pentru ca participanții să aibă toate garanțiile că sistemul funcționează corect. Mulțumesc! Foarte succint, mulțumesc. Înainte de a trece la intervențiile spontane, aș dori să îi întreb pe colegii de la comisie dacă vor să intervină. Mulțumesc. Am trei comentarii, domnule președinte. În primul rând, ne bucurăm că am emis o propunere legislativă considerată bună de membrii Parlamentului ca bază de pornire în al doilea rând, vreau să spun că niciunul din amendamentele propuse nu stârnește probleme fundamentale și ne va face plăcere să recomandăm Consiliului să pornească discuțiile pe această bază. Credem că toate propunerile făcute ameliorează propunerea inițială a Comisiei și uh, ne bucură uh, că raportorii au depus amendamente atât de uh, bune, inclusiv planurile de redresare, Uh, schemele de plată, o dată pentru um, incapacitate de plată de trei ori pentru ne, non-incapacitate. Una din um, propuneri nu ține cont de structura CPC-ului, dar în esență este o idee foarte bună. Ne bucurăm uh, și de tot ce uh, se referă la permiterea haircut-urilor pe plan internațional, este o propunere excelentă. De asemenea, principiul ca toți creditorii să fie egali e o idee foarte bună, protecția banilor contribuabililor este iarăși o idee foarte bună, per total o bază excelentă de a continu- pe care să continuăm discuțiile. În ultimul rând, aș vrea să răspund la ceva spus de domnul von Weissacker. Din câte am înțeles, e vorba de rezoluție <coughs> Și trebuie să vă spun că în evaluarea de impact a Comisiei am analizat acest subiect și în noiembrie nu aceasta era opțiunea preferată de comisie. Avem deja un fond de rezoluție la care statele contribuie cu 44,3 miliarde pentru bănci, pentru rezoluțiile băncilor și membrii noștri contribuie deja și la fondul pentru CPC-uri. Dacă îl înțeleg eu bine pe domnul coraportor, ideea ar fi să ne gândim la un nou fond, un al patrulea fond la care să contribuie membrii. Vreau să vă rog să vă uitați la evaluarea de impact, dar am uh, și înțeles din comentariile coraportorilor și din reacțiile celorlalți deputați că ideea nu este una izolată. Și anume, coraportorul sugerează să avem o dezbatere aici în Parlament și așa cum am înțeles, ar fi vorba de responsabilitate fiscală. Credem și noi că ar fi necesară o astfel de discuție și salutăm ideea raportorului. Uh, abordarea uh, treptată a uh, tipurilor de soluții este un lucru bun Iar ideea unei autorități unice de rezoluție este o consecință a existenței unei autorități unice de uh, supraveghere. Sigur că trebuie să luăm uh, lucrurile pe rând și propunerile pe rând, dar ne bucurăm că cei doi coraportori cel puțin au adus în discuție acest subiect și sigur că va fi nevoie să vedem uh, care să fie ordinea în care să lucrăm. Mulțumesc! Mulțumesc la intervențiile spontane. Începe doamna Beres. Mulțumesc. Eu nu știu dacă este o căsătorie aranjată, nu e treaba mea să mă pronunț, dar vreau să le mulțumesc celor doi coraportori pentru propunere. <coughs> Și aș dori să vă prezint câteva preocupări. În primul rând, Mă întreb dacă e necesară această propunere. Dacă e necesară și binevenită, acest lucru se întâmplă pentru că uh, reacția la criza financiară din 2008 încoace a dus la transferarea riscurilor către CPC-uri, care au devenit uh, mai sistemice într-o proporție mult mai mare decât înainte. Așadar, traversăm o perioadă relativ liniștită pe piețele financiare și este un moment foarte oportun ca să discutăm cât se poate de urgent uh, riscurile sistemice pe care îl reprezintă CPC-urile astăzi. Cred că asta trebuie să ne călăuzească în discutarea propunerii. Din punctul meu de vedere, asta înseamnă că e important să găsim ordinea etapelor. Și știu prea bine cum e Parlamentul European care vrea să uh, profite de orice ocazie ca să rezolve tot. Privind propunerea în discuție, eu vă propun să nu uh, o luăm o statică și să încercăm uh, pe seama ei să rezolvăm toate celelalte probleme, pentru că dacă introducem aici ideea de risk uh, sharing și uh, alternativa la ea, avem o mare problemă, ne blocăm. Uh, cum facem? Cum facem să cuantifiem mărirea riscurilor uh, asumate de CPC și uh, cum facem diferența între redresarea și rezoluția CPC-urilor este vorba de chestiuni foarte precise care trebuie plasate în contextul actual. Sigur că dacă va fi nevoie de o revizuire o vom face. Dar dacă stăm să așteptăm tot să vedem cum se redefinește arhitectura sistemului financiar în noua perioadă, și apoi revenim la această chestiune care este o adevărată problemă de piață și cum anume se face redresarea și rezoluția unui CPC astăzi, cred că ne asumăm un risc uh, care nu uh, are ce căuta aici. În al doilea rând, aș vrea să vorbesc despre echilibrul dintre redresare și rezoluție. Înțeleg că raportorii au obiectivul de a um, acorda prioritate etapei de redresare. Sigur că da, trebuie să se facă cât mai mult în această etapă și chiar să se evite să se ajungă la rezoluție. Eu, cum înțeleg toate amendamentele, este în felul următor. Mi se pare că în această propunere se dă un stimulent actorilor ca să se îndrepte stimulent, să se îndrepte, <laughs> mă scuzați, încet, dar sigur către rezoluție, către, sau uh, îi stimulăm pe de altă parte să uh, rămână în faza de redresare. În ultimul rând, în legătură cu fondul de rezoluție, am discutat cu colegul uh, Weissecker și știu că se va deschide perioada de amendamente, dar voiam să vă spun de pe acum că mm, proporționalitatea este foarte importantă și mi-ar fi plăcut ca cifrele prezentate de comisie să fie mult mai explicite. Ce vreau să spun este că dacă vrem să creăm un fond de rezoluție credibil, ar trebui să fie cam de 500 de miliarde de euro. Trebuie să știm, deci, despre ce vorbim, să încercăm să fim preciși și eficienți, presupunând că mâine nu ne-am dori Eh, să ne trezim că fondul de rezoluție intră în faliment. În ultimul rând, trebuie să ne gândim la actorii vizați. Vorbim foarte mult de bănci când vorbim de aceste lucruri, dar este vorba de o activitate a CPC-urilor și în spatele lor nu se află totdeauna doar bănci. Avem o realitate a operațiunilor dincolo de instituții și cred că trebuie să ținem cont de ea pentru că altfel eh, ajungem să raționăm greșit și să luăm decizii greșite. Și în cele din urmă, nu o să vă ascund că am fost la Washington săptămâna trecută și cu această ocazie am întâlnit mai mulți asset managers care ne-au spus uh, în unanimitate că e un dosar foarte important, dar ce e sigur este că gestionarii de active nu vor să fie puși uh, să contribuie la uh, rezoluția CPC-urilor. Mulțumesc, eu nu am mai văzut pe nimeni altcineva care să se înscrie la intervențiile spontane? Mai e cineva? Dacă nu, dau cuvântul din nou coraportorilor în ordine inversă. Vă rog. I can keep this really brief. I think, um, given that we already have an S&D ECR. Vă mulțumesc. Voi, voi fi foarte succintă Colaborarea noastră nu a început foarte bine și cu atât mai remarcabil este rezultatul uh, pe care l-am uh, obținut, cred că, până la urmă. În ceea ce privește un mecanism unic de rezoluție și un fond unic de rezoluție, există un motiv pentru care aceste, această idee nu se regăsește în textul uh, comun. Uh, pentru că, tocmai pentru că nu am căzut de acord pe acest uh, subiect și cred că remarcile lui Iacob și anume că a treia cea mai importantă bancă din uh, Malta este acoperită de mecanismul de, de supraveghere și cele mai mari CPC-uri nu. Ei bine, motivul pentru care această bancă din Malta se, este acoperită uh, de acest mecanism unic de rezoluție este tocmai pentru a rupe legătura care există între datoriile suverane și cele bancare, deci nu avea niciun fel de importanță criteriul uh, dimensiunii băncii uh, respective. Nu este vorba de capacitatea Comitetului de Supraveghetori de a-și desfășura activitatea. Acest colegiu de, supra- de, de supraveghetori care se ocupă de contrapărțile centrale din 2013 a funcționat foarte bine. Deci nu trebuie să uităm ce s-a făcut și în acest colegiu al supraveghetorilor până acum. Când discutăm despre contrapărțile centrale, trebuie să înțelegem că EMIR a fost standardul de aur până acum. Și cred că trebuie să ne regândim modul analizării riscurilor reprezentate de CPC-uri și că um, acest lucru s-a întâmplat abia după criza financiară și sunt ferm convinsă că dacă vom separa acest dosar de dosarele cu un caracter mai pregnant politic, atunci toată lumea va avea de câștigat, pentru că cu cât vom obține o propunere legislativă privind uh, redresarea și rezoluția, cu atât va fi mai bine pentru toată lumea, pentru că atunci vom avea stimuli, uh, stim, uh, stimuli cor, corecți pentru toți participanții la aceste contrapărți centrale. Pentru prima dată este o propunere legislativă um, de care m-am ocupat, pe care nu mi-am dorit să fie folosită vreodată. Însă dacă va fi vreodată folosită, să fim siguri că uh, procedurile vor fi urmate în ordinea corectă. Mulțumesc și pentru încheia dezbaterea, dau cuvântul lui Iacob von Weizsäcker. Vă mulțumesc, vă mulțumesc pentru această dezbatere foarte bună. Aș dori să mă refer la câteva puncte și o să încep cu cele spuse de tine, Brian. Sunt de acord cu mare parte din afirmațiile tale, însă există un aspect în legătură cu care am senzația că subestimăm importanța acestei chestiuni. Ce înseamnă capacitatea de absorție a pierderilor și de a face față procedurii de rezoluție. Cred că aici este relevantă uh, întrebarea care, care este rolul băncii centrale europene. Nimeni nu a pus sub semnul, uh, nimeni nu, a, nu discută acum de necesitatea creării unui fond în uh, valoare de 500 de miliarde de euro. Știm cu toții că dacă se ajunge în situația uh, de a fi nevoie să fie, să să fie folosite aceste fonduri, fondurile nu vor fi suficiente. Însă, dacă discutăm această chestiune, discutăm în mod implicit și participarea uh, contribuabililor, <laughs> pentru că contribuabililor, contribuabilii sunt legați în mod direct de Banca Centrală Europeană prin profiturile sau neprofiturile înregistrate de uh, Banca Centrală Europeană. Deci, discutarea unei singure situații pre uh, pre-rezoluție, chestiunea Uh, capacității de absorbire a, a pierderilor devine foarte relevantă. Și din nou, Cora, sunt de acord și cu cele spuse de, de tine, însă am anumite um, ezitări. Nu cred că este foarte bine să facem o distinție între aspectele politice și cele raționale. Nu cred că um, măgulim raționalitatea celor prezenți în Parlamentul European și, în al doilea rând, plecăm de la o premisă greșită. Contribuabilii uh, vor avea dreptul să întrebe statele membre ce se întâmplă și sumele implicate. Chiar dacă probabilitatea, așa cum a spus și Miguel, este foarte uh, redusă, însă dacă am inventat conceptul prea mari pentru a da faliment, pentru a da uh, greș. Și acest concept se potrivește cel mai bine acestor contrapărți centrale, mult mai bine decât uh, unor bănci globale cu importanță uh, sis- uh, sistemică. Deci, uh, Motivul pentru care discutăm despre capacitatea de absorție a pierderilor este unul, uh, unul relevant. Dacă dai foc tuturor contractelor pe care le-ai semnat, s-ar putea să-ți fie echilibrat bilanțul, însă acest lucru nu înseamnă că nu, nu mai există, că a dispărut uh, problema. Deci chiar și în acest moment, cred că trebuie să ne gândim mai mult la această capacitate de absorție totală a pierderilor. Mi-a plăcut foarte mult ideea lui uh, Molly de a testa rezistența CPC-urilor și eu uh, sunt de acord că avem nevoie de un mecanism mai standardizat de testare a rezistenței uh, CPC-urilor. Este o propunere binevenită din punctul meu de vedere. Și în ceea ce privește comentariile lui Patrick Pearson, într-adevăr, uh, secvența uh, evenimentelor este, este foarte importantă și dacă lumea politică ar fi fost diferită, poate și Comisia Europeană ar fi uh, ordinea propunerilor comisiilor ar fi fost alta. Poate ar fi început cu propunerea de revizuire a cadrului de, reglementare a autorităților europene de supraveghere. Uh, Însă aceasta este, acesta este modul în care au fost prezentate dosarele, însă acest lucru nu înseamnă că, din punct de vedere logic, trebuie să respectăm secvența even, evenimentelor în ordinea propusă de Comisia Europeană. Cred că uh, este perfect legi- legitim și ne-am uh, recâștig, recâștig, recâștigat ceva din credibilitate dacă am revenit la o secvență logică. Acest lucru nu, nu înseamnă că trebuie să întârziem anumite dosare până când nu este respectată secvența logică și acesta nu este obiectivul pe care mi-l doresc eu și mă opresc aici. Mulțumesc! Mulțumesc, Iaco, mulțumesc Comisiei, raportorilor din umbră și coraportorilor pentru că ne-au uh, furnizat toate aceste informații necesare. Calendarul, termenul limită de, de depunere amendamentelor este 25 octombrie. Dacă, cu excepția cazului în care cineva cere extinderea acestui termen limită, discutarea amendamentelor uh, va avea loc în data de 20 noiembrie. În, în, uh, și votul din Econ în ianuarie. Am ajuns la sfârșitul punctului 6 de pe ordinea de zi, nu mai avem nicio întrerupere. Acum secretariatul mi-a cerut să trecem direct la punctul 7. Raportorul din umbră a fost informații în legătură cu acest lucru și discutăm acum cadrele de restructurare preventivă, a doua șansă și măsurile de sporire eficienței procedurilor de restructurare, insolvență și de remitere de datorie. Raportor pentru aviz este domnul Chambon din partea ALDE. Câteva rămași din partea mea. Comisia Econ și-a dorit să fie o comisie asociată, nu am obținut acest lucru. Cu toate acestea, importanța Comisiei Econ și competențele Comisiei Econ în acest dosar uh, este una evidentă, pentru că este vorba de o propunere a Comisiei care face parte din pachetul uh, bancar. Este vorba, în primul rând, de importanța creditelor neperformante din bilanțurile băncilor. Au fost uh, depuse mai mult de 200 amendamente, pe lângă cele 60 de amendamente depuse de raportor și raportorul lucrează la redactarea unor amendamente de compromis în mai multe domenii. Și trecem direct la dezbatere. Dau cuvântul domnului Chambon pentru 5 minute, după care o să aibă rândul, o să vină rândul raportorului în umbră, fiecare pentru 5 minute de asemenea. Vom avea și o, o rundă de intervenții uh, spontane. Deci, domnule Șambon, vă rog dacă sunteți pregătit. Vă mulțumesc. Sunt foarte pregătit pentru că trebuie să plec într-o jumătate de oră să votez directiva privind detașarea lucrătorilor și sper că uh, o să am suficient uh, timp la dispoziție și acum o să continui limba spaniolă. Por agradecer a los ponentes en las Doresc să felicit pe, să le mulțumesc raportorului din umbră pentru amendamente uh, care îmbunătățesc mult textul comisiei. Cred că vom reuși să ajungem la compromisuri bune. Uh, chiar dacă și textul inițial al comisiei uh, era bun. Pentru reuniunea raportelor din umbră de mâine am încercat să grupez propunerile de amendamente care se apropie unele de altele, dar vor fi cu siguranță și amendamente care vor fi votate separat. Propunerea stabilește obiective comune, principii, dar obiectivul nu trebuie să schimbe ceea ce funcționează deja, ci trebuie să stabileze un cadru unic UE pentru restructurarea efectivă, pentru securitatea juridică, pentru a oferi securitate juridică în întreaga Europa, la două oportunitate și um, proceduri eficiente. Vreau să precizez ce înseamnă părțile afectate. Să menționăm uh, în mod expres lucrătorii um, eu sunt convins că implicarea acestora în faza de restructurare preventivă va face să crească posibilitatea de succes al acestui plan. În al doilea rând, în ceea ce privește mecanismul de alertă timpurie, este necesar să se creeze o listă de indicatori de alertă și să se centralizeze aceste informații pe o pagină web Astfel se va aprofunda piața unică. Practic, punem în comun acești indicatori de bază. Iar în ceea ce privește, în al treilea rând, obligativitatea de a numi sau nu de administrator, um, pozițiile grupurilor sunt diferite. Vom mai discuta despre asta și presupun că vom ajunge la un acord. După părerea mea, statul membru poate să ceară numirea acestuia pentru a proteja drepturile părților afectate și pot să o ceară în orice caz dacă, în anumite cazuri, așa cum se prevede și în propunerea Comisiei. În al patrulea rând, durata suspendării. Am primit diverse propuneri între 3 și 6 luni. Vom discuta despre acest termen, dar îi rog pe raportorul din umbră să-și argumenteze um, opțiunea aleasă. Nu cred că vom ajunge și aici la un acord. În ceea ce privește consecințele suspendării, Aș dori să știu care este părerea dumneavoastră în legătură cu două lucruri. Întâi, în legătură cu regula generală care stabilește că obligația inițierii unui proceduri de insolvență este suspendată în această perioadă, mie mi se pare esențială, pentru că dacă nu se suspendă în această perioadă, posibilitatea aplicării procedurilor de insolvență, practic lasă fără efecte directiva. Și atunci mă întreb de ce să cerem omului să-și restructureze dateria dacă deja se trezește cu insolvență. Și în al doilea rând, Aș dori să știu dacă raportul din umbră consideră că este suficient să se garanteze că contractele esențiale de execuție să fie menținute în această perioadă sau trebuie să aibă, există și alte condiții. Un al cincilea punct este legat de formarea claselor. Cred că statele membre trebuie să garanteze cre crearea de categorii de creditori adecvate și să stabilească măcar reguli pentru lucrători și pentru prestatorii de dimensiuni, prestatorii de dimensiuni mici. Încă un element. Mi se pare important să dezbatem despre modul în care abordăm datoriile personale și profesionale ale întreprinzătorului, mai ales când vorbim de a doua șansă. Cred că Comisia propune ca regulă generală să existe o procedură unică, dar mie mi se pare complicat. Aș prefera să abordăm în mod diferit datoriile profesionale și datoriile personale ale întreprinzătorului. Nu putem să atacăm patrimoniul și nu putem nici să se includă datorii personale pe care omul le are, dar nu din cauza întreprinderii firmei respective. Cred că va fi un lucru pozitiv dacă Uniunea Europeană va impune criterii bazice, de bază pentru recunoașterea reputației eticii și a valorii a ceea ce fac întreprinzătorii și în legătură cu strângerea de date, cu colectarea de date, trebuie să spun că pentru a profitat de punerea în aplicare a directivei, având în vedere perioada medie pentru o procedură de insolvență și restructurare și știind și ceea ce fac administratorii, după părerea mea, toate aceste elemente ar trebui să se regăsească azi pe o pagină web. Acestea sunt, cred, aspectele care pot fi îmbunătățite cu ajutorul tuturor colegilor. Mulțumesc! Thank you very much. Uh, the first shadow... Vă mulțumesc. În numele PPE, Tom Fan de Candelare are cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Există o stigmă socială care afectează pe cei care uh, au dat un faliment personal, un stigmat mult mai puternic aici în Europa decât în Statele Unite ale Americii, de exemplu. Uh, 60% uh, a um, întreprinderilor care au trecut printr-o procedură de insolvență au declarat că uh, simt că societatea îi percepe ca oameni care nu ar mai fi de încredere. Deci avem nevoie de o schimbare a culturii economice în Europa și uh, de măsuri suplimentare de sprijin. Este un lucru valabil atât pentru întreprinderile mici și mijlocii, dar și pentru întreprinderile constituite <coughs> dintr-o singură persoană și trebuie să lucrăm la dezvoltarea unui uh, sistem care să se bazeze pe uh, o restructurare preventivă, tocmai pentru a evita posibilitatea procedurilor de insolvență. Există în Flandra un asemenea sistem care oferă uh, sprijin uh, întreprinderilor care se află în dificultăți, care permite acestora eventual să fie uh, salvate. Dacă, pentru că uneori când se cere ajutor, este deja uh, prea târziu. Deci, din acest punct de vedere, lucrurile trebuie să se îmbunătățească și mie mi se pare că în text trebuie să insistăm mai mult pe uh, sistemele de avertizare timpurie, pentru că cât mai timpuri, cât mai devreme să existe un sprijin concret din partea um, experților, experți care nu trebuie să întâmpine obstacole și bariere în activitatea lor. Și ar fi important să înțelegem care sunt diferențele existente în Uniunea Europeană și care sunt modalitățile prin care putem să armonizăm abordarea sau să înlăturăm Uh, aceste bariere um, existente. Ar trebui să recurgem la armonizare doar acolo unde acest lucru este posibil și pentru a crea um, securitatea juridică necesară pentru întreprinderi și pentru investitorii transfrontalieri. Trebuie însă să ne asigurăm că nu va exista un impact negativ asupra cadru, uh, legis, uh, cadrului de legiferare uh, național, mai ales cel care regle, cele care reglementează procedurile de insolvență care funcționează foarte bine. Relațiile între creditori și debitori, de asemenea, sunt uh, importante și raportorul s-a referit de asemenea la, la acest echilibru necesar. Aștept cu nerăbdare discuția pe care o să o avem cu raportorii din umbră și aș dori să uh, mulțumesc pentru activitatea excelentă a uh, colegului nostru. Mulțumesc. În numele raportorului din umbră și de, documentul doamnei Beres. Coleg Cuzulinu. Vă rog să scuzați pe colegul Coțolino, care nu poate fi prezent acum. Comisia Econ transmite un aviz Comisiei Jurii. Și în această calitate, cred că este important ca în compromisurile noastre să ne ocupăm de condițiile restructurării. Și de armonia drepturilor în domeniul falimentului. Din domeniul falimentului vedem că acest obstacol stă în calea armonizării regimurilor de faliment uh, și are consecințe majore. Dificultatea în acest dosar este să vedem cum vom putea progresa concret. Propunerea Comisiei este utilă, dacă va fi suficientă sau nu, rămâne de văzut. Dar noi, din partea Parlamentului, trebuie să fim foarte ambițioși în ceea ce privește obiectivele. Și din acest punct de vedere, având în vedere amendamentele domnului Coțolino și al altor colegi socialiști, aș dori să insist asupra câteva aspecte. Mai întâi, durata. Cred că una dintre aspectele importante în acest mandat este să ne asigurăm că în statele membre procedurile de faliment să aibă loc uh, în condiții în, în, mod de, să, în mod deschis și evitându-se situații de prelungire indefinită a acestora, punând în pericol, pe de o parte, salariații și, pe de altă parte, furnizorii și rețelele de IMM-uri care depind de aceste întreprinderi. sunt restructurări um, și veți vedea multe amendamente depuse de uh, membrii S și Insist asupra faptului că trebuie să vorbim atât despre restructurări și despre operațiunile de cesiuni. Și cred că raport, sper că raportorul va ține cont și de această preocupare a noastră. Un al treilea element, în legătură cu colectarea datelor, vedem aici că e, trebuie să existe o... informațiile trebuie să circule. Și un ultim element, cum arbitrăm între transparența procedurilor și ceea ce poate să faciliteze o negociere bună dacă o primă fază confidențială poate să ajute um, la reluarea activității în condiții bune. Nu doresc să mă refer aici la toate aspectele legate de consultarea lucrătorilor înainte de operațiunile de restructurare. Doresc să spun doar că uh, în calitate de președinte a Comisiei EMPL în mandatul trecut. M-am ocupat de aceste aspecte și îl invit pe raportor să țină cont de ceea ce a făcut colegul nostru Alejandro Sercas, care a făcut propuneri foarte concrete în legătură cu modul în care pot fi combinate procedurile de insolvabilitate, lichidare și asocierea salariaților și poate putem relua câteva elemente de acolo în compromisurile noastre. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă Beres, în numele ECR, uh, Kay primește a doua șansă. Vă mulțumesc, domnul Luna, să-și cere scuze pentru că nu poate să fie prezent, deci o să-i citesc uh, declarația, care nu reprezintă nicio trimitere la amendamentele de compromis până acum. Ca o remarcă generală, o multitudine de amendamente reflectă ideile membrilor comisiei noastre privind propriile sisteme naționale de restructurare uh, și procedurile de insolvență, însă obiectivul este de a lua cele mai bune elemente astfel încât să se creeze un sistem coerent care să funcționeze într-un mod mai eficient um, și mai rapid. Nu trebuie să pierdem din vedere Uh, caracterul diferit a sistemelor naționale de proceduri de restructurare și fiecare caz de restructurare este diferit fa- față de un alt caz. Tocmai de aceea avem nevoie de un grad mai mare de flexibilitate. Și ajungând în uh, detalii, domnul Lunz uh, și-ar, datori, și-ar dori să facă următoarele precizări. Nu cred că trebuie să impunem statelor membre procedurile de insolvență pentru persoanele uh, fizice și o să depunem amendamente în acest sens. În al doilea rând, suntem de acord cu Comisia și ne dorim ca partea introductivă articolului 5 alineatul 3 să rămână uh, neschimbată cerința respectivă nu este întotdeauna utilă și nu este în interesul uh, de, uh, debitorilor, mai ales dacă sunt implicați mai mulți creditori. În al treilea rând, antreprenorii ar trebui să aibă acces la informații clare dacă se confruntă cu probleme sau când doresc să primească o a doua șansă. Și din acest punct de vedere am depus un amendament cerând statelor membre să transmită aceste informații comisiei Ce scuze spune domnul raportor. Interpretul uh, a spus că vorbiți prea repede și că nu vă mai poate urmări. Deci aș dori să o rog pe colega mea să repete puțin mai lent, uh, reluând ultimele două, trei propoziții. Vă referați la al doilea sau al treilea punct? Al doilea. numirea unui uh, profesionist nu ar trebui să fie obligatorie în fiecare caz. Suntem de acord cu Comisia din acest punct de vedere și propunem ca partea introductivă a articolului 5, alineatul 3, să rămână neschimbată. Este o cerință care nu este necesară și nu este în interesul debitorului, mai ales în cazuri uh, drepte când sunt implicați puțin creditori. În al treilea rând, este foarte important ca antreprenorii să aibă acces la informații clare dacă se dacă întâmpină dificultăți sau atunci când doresc să-și repornească activitatea. Și în acest punct de vedere am depus uh, un amendament cerând statelor membre să transmită aceste informații comisiei, ceea ce va facilita sarcina uh, comisiei și îi va ușura sarcina de a compila toate aceste informații utile pentru Uh, toate statele membre. Și domnul Lunes este nerăbdător să înceapă lucrul pentru discutarea acestor amendamente de compromis mâine dimineața. Mulțumesc, Kei. Spune domnul președinte, sper că veți uh, ajunge la vot. Uh, și nu știu, ia cineva cuvântul în numele GUE, domnul Viegas. Boa tarde, eu vou apenas dar-vos conta de umas notas que me foram transmitidas pela... Vă mulțumesc. Colega mea, Paloma Bermejo Lopez, mi-a, trans- mi-a transmis notițele și o să încerc să vi le transmit uh, pe scurt. Cred că prioritatea acestei directive trebuie să fie reprezentată de lucrători. Protejarea drepturilor uh, a, a acestora, a finanțelor lucrătorilor trebuie să fie uh, prioritatea noastră. Lucrătorii nu trebuie să fie cei care uh, plătesc prețul restructurării sau procedurilor de uh, insolvență. În contextul unui caz de restructurare, de restructurare rolul lucrătorilor este uh, central, pentru că lucrătorii reprezintă uh, cea mai importantă parte a patrimoniului unei uh, întreprinderi. Și în momentul în care se încearcă uh, restructurarea sau salvarea unei întreprinderi, acest lucru trebuie să se desfășoare doar dialogând și discutând cu lucrătorii. Lucrătorii trebuie să aibă un drept de vot, un cuvânt de spus, să fie uh, reprezentați în uh, forurile creditorilor și colega mea Paloma Lopez insistă asupra importanței capitale a lucrătorilor în patrimoniul unei întreprinderi. Drept urmare, vocea lucrătorilor trebuie să se reflecte în uh, procedurile de restructurare. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! În numele verzilor, domnul Giggold este uh, raportor, însă cred că este înlocuit de altcineva. Vă mulțumesc. În numele domnului Gigolt o să îi citesc declarația. Salutăm obiectivul directivei de a, re, de a reduce obstacolele în fața circulației libere a, cap, a capitalurilor între statele membre, ceea ce reprezintă un pas important pentru a crea standarde minime obligatorii peste tot în Uniunea Europeană. Este important să Uh, insistăm asupra faptului că un cadru de restructurare preventivă mai uh, puternic va putea contribui la reducerea numărului creditelor neperformante, ceea ce ține de prerogativele comisiei noastre. Din acest punct de vedere, am dorit să mulțumim raportorului pentru munca sa și pentru eforturile sale de a Uh, completa propunerea făcută de Comisia Europeană. Ne bucură faptul că o parte din amendamentele noastre se regăsesc în amendamentele de compromis, mai ales când vine vorba de întărirea uh, sistemelor de avertizare timpurie vis-a-vis de tendințe negativă și, în al doilea rând, când vine vorba de colectarea informațiilor. Cu toate acestea, o serie de chestiuni uh, încă nu au fost rezolvate, chestiuni importante pentru noi. De exemplu, să fim mai ambițioși în a proteja drepturile lucrătorilor în cadrul procedurilor de restructurare și garantarea unor proceduri de restructurare uh, eficiență. Trebuie să garantăm respectarea drepturilor uh, lucrătorilor de a fi consultați și de a spune cuvântul pe parcursul tuturor acestor proceduri de restructurare. trebuie să ne asigurăm că lucrătorii nu se, nu se vor afla în, uh, într-o situație dezavantajoasă în relațiile cu uh, angajatorii. Și, în fine, directiva, chiar dacă propune un grad de armonizare, acesta nu are un caracter uh, holistic și nu își dorește armonizarea tuturor uh, elementelor relevante privind procedurile de insolvență. În drept urmare, cred că avem nevoie de o clauză de uh, revizuire care să ne permită să vedem dacă nu cumva este nevoie de măsuri mai ambițioase care să permită o armonizare mai cuprinzătoare a cadrului, a cadrelor legislative privind insolvența din statele membre și astfel să contribuim la o mai bună funcționare a piețelor de capital din Uniunea Europeană. Vă mulțumesc și, în ultimul rând, dau cuvântul uh, reprezentantului Comisiei pentru a ne spune câteva cuvinte pe acest dosar. Vă mulțumesc, domnule președinte. Permiteți-mi ca, ca, în primul rând, să mă refer la aspectele pozitive, dar și la uh, preocupările pe care le aveți vis-a-vis de propunerea făcută de Comisia Europeană. Mă bucură faptul că sunteți de acord cu aceste sisteme de avertizare timpurie și suntem uh, dispuși să le precizăm de, mai în, uh, în uh, detaliu de ce nu am făcut acest lucru, pentru că ele sunt total necunoscute în anumite state membre și am dorit să avem o abordare cât mai flexibilă. În ceea ce privește colectarea informațiilor, de, de mai multe informații. Ne bucură faptul că propunerea noastră este uh, sprijinită și uh, de faptul că nu este nevoie să fie numit un uh, uh profesionist, mai ales când este vorba de întreprinderi mici și mijlocii. Uh, acestea ar putea să suporte foarte greu costurile numirii unei, unei asemenea persoane, unei asemenea expert. Apoi, tratarea diferită a datoriilor uh, consumatorilor sau a unor uh, întreprinderi, societăți comerciale. Cred că există doar în câteva, doar în câteva state membre proceduri de insolvență pentru uh, persoanele fizice, tocmai de aceea ne-am am insistat doar pe restructurarea, pe procedurile de insolvență uh, a unor societăți comerciale pentru a avea proceduri, uh, proceduri cât mai simple. Apoi, când vine vorba de protejarea lucrătorilor, propunerea de directivă pe care am făcut-o nu exclude lucrătorii de la procesul de consultare. Obiectivul nostru nu a fost să schimbăm, să afectăm în mod negativ uh, drepturile de care se bucură deja lucrătorii în temeiul achiului comunitar. Deci, în continuare, cred că lucrătorii se vor bucura de toate drepturile care le revin în acest moment care nu sunt uh, deloc afectate de noile posibilități de restructurare propuse. Și un ultim punct se referă la flexibilitate și la structura generală a sistemului. Este foarte greu să păstrăm cele mai uh, bune opțiuni pentru că sistemele din statele membre sunt foarte diferite între ele. Tocmai de aceea am uh, încercat să păstrăm o marjă cât mai mare de manevră pentru statele membre. Este un compromis între standarde comune și flexibilitate, însă este un exercițiu foarte, foarte dificil. Este foarte greu să combinăm aceste sisteme pentru că nu există similarități atât de mari între sistemele de restructurare existente în statele membre ale Uniunii Europene. Vă mulțumesc! mulțumesc. Mă adresez raportorului. Dorește să revină la sfârșit. Yes, uh, of course, uh, well, we have... Da, bineînțeles. Mâine va trebui să continuăm discuțiile. Sunt optimist pentru că toate, tot ceea ce au spus colegii nu, în tot ce au spus colegii nu am uh, observat niciun obstacol care nu poate să fie depășit pentru a ajunge la compromisuri. Bineînțeles, important este să se um, mențină compania în viață și um, aceste reguli nu trebuie să uh, sufoce pur și simplu firma respectivă. Sunt de acord și cu doamna Beres. Uh, Dânsa a vorbit despre transparență, despre evitarea situațiilor de dezechilibru. A spus că trebuie să se țină, să se ia în considerare de, uh, încetarea operațiunilor. Într-adevăr, este posibil. Și pot să spun că eu sunt prieten de 30 de ani cu Alexandru Sercas. Biroul lui este foarte aproape de al meu și voi discuta cu Alexandru să înainte de reuniunea raportul din umbră ca să pot să țin cont și de uh, ceea ce a făcut el în mandatul trecut. Și mi se pare o idee foarte bună să ținem cont uh, de rapoartele sale. ECR-ul ne dă o idee tehnică foarte bună. Trebuie să mă mai gândesc la ea, dar cu ECR-ul colaborăm foarte bine la nivel tehnic, dar problema este întotdeauna că în general, noi dorim mai multă Europa decât ei, <laughs> să spunem așa. Vom vedea ce vom putea face în acest caz. Am înțeles uh, ce spune doamna Viegas și mulțumesc uh, pentru cuvintele domnului Urtasun, care a insistat și dânsul, ca și doamna Beresca și uh, domnul Viegas asupra rolului lucrătorilor. Bineînțeles, ei trebuie să fie luați în considerare. Bineînțeles, eu sunt pentru mai multă implicare de la nivel european. Când vorbiți despre mai multă armonizare, putem să o propunem, să o sugerăm, dar nu, la, nu, nu a, să insistăm atât de mult încât să rupem echilibrul. Noi avem aici un rol, să zicem, tehnic și nu aș dori să-i supăr pe cei care cred mai mult decât mine în subsidiaritate. În legătură cu lucrătorii am două lucruri de spus. Pe de o parte, colegii de la ocupare deja și-au adaptat textul, deci ne putem, imprim, ne putem inspira de raportul lor. Să nu uităm că aici e vorba, în primul rând, de restructurile financiare și există reguli specifice pentru lucrători, pentru situația creditorilor. Deci, prevederi specifice pentru creditori specifici. Trebuie să ținem cont și de acest lucru. Să ținem cont să sunt de acord cu ceea ce a spus Comisia în legătură cu participarea. Nu are niciun sens să nu, nu, nu dorim să luăm din drepturile lucrătorilor, nici vorbă. Deci, cred că îmi putea, vom putea îmbunătăți propunerea Comisiei și mulțumesc tuturor colegilor și tuturor raportorilor din umbră pentru ajutor. Mulțumesc. Este exact ora 17 și 15. Vă prezint doar calendarul am, am discutat amendamentele, votul va avea loc pe 6 noiembrie, apoi termenul pentru amendamentele la jur este pe 7 noiembrie, discutarea amendamentelor la jurii 20-21 noiembrie și votul va avea loc la juri în ianuarie. Acum avem încă 25 de minute până la voturi, așa că întrerup acum ședința. Mulțumesc! Welcome. Dear colleagues, we can start our... Dragi colegi, putem să începem să votăm. Facem întâi un test. Să deschid votul și vă rog să votați de test. S-a deschis votul. Test. right, should be.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 Deci întrece, începem cu raportul domnului Höckmark în legătură cu politicile, cu semestrul european, dar înainte dau cuvântul domnului raportor, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Am lucrat foarte bine pentru a ajunge la compromisurile pe care vi le propunem astăzi. Apreciez eforturile tuturor raportorilor din umbră, și cred că rezultatul este unul bun. Problema este procedura. De fapt, acestui raport îi se adaugă alt raport de la EMPLO pe alte aspecte care nu sunt legate direct de recomandările specifice pe țări. Și de aici apare problema nu trebuie să, să rezolvăm noi asta azi aici. Propun să trecem la vot. Doresc doar să anunț că pregătirea votului în plenară nu va mai fi deloc simplu. Simplă, pentru că de fapt avem de-a face cu două aparte. O parte nu a fost negociată, n-a fost discutată, nu a trecut prin procedură uh, nu a fost abordată nici de mine, nici de raportării în umbră și nici de această comisie. Și această parte are un impact asupra politicilor, nu are legătură directă cu recomandările specifice pe țară sau cu um, pe țări sau pe, cu um, politica economică și această problemă trebuie rezolvată la un moment dat în viitor, pentru că nu putem să, să acceptăm ca lucrurile să se întâmple așa de fiecare dată. Mulțumesc, domnule raportor. Sunt de acord cu preocupările dumneavoastră, de aceea insistăm și încercăm să îmbunătățim structura acestui raport privind semestrul european, pentru că nu ne convine sistemul actual care <clears throat> riscă să ducă la astfel de inconsecvențe cu intervenția diferitelor comisii. Sunt de, de acord cu dumneavoastră și vom încerca să îmbunătățim situația în viitor. Bineînțeles, pentru votul în plenară, fiecare grup poate să hotărască ce face și las asta la latitudinea dumneavoastră politică. Haideți să trecem la vot. Compromisul A. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 73. Pentru? Împotrivă? Verificăm votul amendamentului 73. S-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul. Se respinge. Compromisul B pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul C pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul D pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul E pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul F pentru împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul G pentru împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul H pentru împotrivă <clears throat> abțineri se adoptă. Compromisul I pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 152 pentru, împotriva, abțineri se respinge. Compromisul J pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul K pentru, împotriva, abțineri se adoptă. <coughs> Compromisul L pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul M pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 216 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 220 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge cu aceeași majoritate. Dacă doriți, putem verifica, dar pentru mine rezultatul votului e clar. Doriți să verificăm? Bine. Nu. Compromisul N pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul O pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul P pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul Q pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul R pentru, împotriva abțineri se adoptă. Aliniatul, uh, amendamentul 263 pentru, împotriva abțineri se respinge. Compromisul S pentru, împotriva abțineri se adoptă. <clears throat> Compromisul P pentru împotriva abțineri se, T pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul U pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul V pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul W pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul X pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 345 pentru împotriva abțineri se respinge. Compromisul Y pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul Z pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul AA pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul AB pentru împotriva abțineri se adoptă. AC pentru, împotriva abțineri se adoptă. AD pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 407 pentru, împotriva abțineri se respinge. Și acum ce avem aici? Regii 1. Regii 1, pagina 36 de pe lista mea de vot cel puțin, după mai multe de la, de la amendamente de la EMPL, trecem la Regi 1. Pentru, împotriva, verificăm, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Regii 2, doar ultima frază, pentru împotriva. Abțineri. Se respinge. Aceeași majoritate. Regii 5, pentru împotriva abțineri. Se adoptă. regi aliniatul 8, pentru împotriva. Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Regi aliniatul 9 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Regii aliniatul 12 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Regii 14 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Regii aliniatul 15 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Regii 17 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul AE pentru, împotriva abțineri se adoptă. Da, pentru IF, pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 20, pentru împotriva abțineri se respinge. Compromisul AG, pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul AH, pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul AI, pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul AL, pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 45 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 49 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 52 pentru, împotriva, abțineri se respinge. Și acum vot cu apel nominal. Vot cu apel nominal. Votăm întregul text astfel modificat. să deschid votul. What a consensus! Yeah. Okay. Vote is closed. S-a închis votul. 33 de voturi pentru, 8 împotrivă și 5 abțineri. Felicitări raportorului și felicitări echipei de negocieri. Și trecem acum la um, obiecții timpurii neobiecții timpului. Dau mai întâi cuvântul raportorului, pentru că votăm raportorul dumneavoastră. Întâi, domnul Lancan, vă rog. Da, aș vrea să spun ceva despre cele două uh, IDD-uri, propuneri de, de uh, aceste acte delegate încă din uh, mai iunie, apoi iunie-iulie, trebuiau să vină și au venit abia pe 21 septembrie. Așa că eu și cu domnul președinte am propus să cerem comisiei ca printr-o propunere legislativă să schimbe data, să prelungească până la 1 octombrie 2018 pentru utilizator. Data pentru statele membre trebuie să rămână 23 februarie, dar pentru utilizator, pentru IMM-uri, trebuie să fie noua dată, data de aplicare de la 1 octombrie. Și uh, vă rugăm să susțineți acest, uh, această propunere, pentru că sunt câteva state membre care ne-au spus clar că mai ales firmele nu vor putea să facă punerea în aplicare înainte de această dată. Thank you very much. Uh, Pervanș Beres. Mulțumesc, Pervanș Perez. Mulțumesc. Grupul S și D va sprijini propunerea raportorului, dar aș dori totuși să spun clar aici de ce cerem această amânare. Nu e prima dată când, atunci când e vorba de acte delegate, cerem ca între intrarea în vigoare a actului delegat și intrarea în vigoare a legislației în sine să treacă șase luni. Aici întârzierea Comisiei Europene în uh, elaborarea acestor reglementări ne obligă să uh, votăm cu întârziere. Este regretabil și atragem atenția celor de la Comisie asupra acestui fapt ca să nu se mai repete în viitor. Pentru că de fiecare dată Parlamentul European amână intrarea în vigoare a unui act legislativ dacă uh, nu se respectă termenul de șase luni. Nu cred uh, că e de bun augur pentru viitor să se continue așa. Da. Mulțumesc. Nu mai cere nimeni cuvântul, așa că trecem la vot. Trebuie să votăm întâi în bloc aliniat. E vorba de lipsa de obiecție la actul delegat în legătură cu um, supravegherea produselor uh, și condițiile de guvernanță pentru asigurări. Um, e vorba de um, un um, act din 21 septembrie 2017 pentru împotriva abțineri se adoptă. Votăm acum referirile. cine pentru? împotriva abțineri se adoptă, considerentul A pentru împotriva abțineri se adoptă, considerentul B pentru împotriva abțineri se adoptă, amendamentul 1 la considerentul C pentru împotriva abțineri se adoptă și acum votăm textul astfel modificat, vot cu apel nominal. S-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul. 41 pentru, 3 împotrivă, 2 abțineri. Trecem la al doilea act delegat. Yes, sorry, yes are voting with the, to the second. Uh, so original text paragraph. Deci textul inițial alinatele 1 și 2 pentru împotriva abțineri se adoptă. Referirile în bloc pentru împotriva abțineri se adoptă. Considerentul A pentru împotriva abțineri se adoptă. Considerentul B pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 1 pentru împotriva abțineri se adoptă. Votăm întregul text astfel modificat vot prin apel nominal. S-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul. 40 pentru 4 împotrivă 2 abțineri. Felicitări. Cred că este un mesaj clar pe care îl transmitem din uh, motive pe care le regretăm și trebuie să discutăm despre cum se poate evita așa ceva pe viitor, pentru că nu e prima dată când ajungem la o amânare. Au fost unele chiar și mai lungi decât aceasta. Deci trebuie să ne asigurăm că nu se mai repetă și, pe de altă parte, sper că uh, Comisia va respecta recomandările Parlamentului care sunt foarte bine întemeiate, după cum a explicat domnul raportor. Votăm acum uh, lipsa obiecției privind uh, un regulament delegat MIFID. Marcus, ai cuvânt. Da, mulțumesc. Eu voiam să vă spun că uh, ESMA uh, a transmis uh, recomandări comisiei acum un an și uh, comisia este în faza de redactare de atunci, nu a făcut uh, nicio modificare, de aceea aducem acest early non, no objection uh, pentru că este inacceptabil să dureze un an, deși nu se uh, dorește să se facă niciun fel de modificare tehnică a propunerii ESMA. Deci Comisia ar fi putut să reacționeze mult mai rapid dacă voia doar să verifice textul. Asta voiam eu să vă spun. Thank you. Mulțumesc. Mi se pare foarte corect. Putem să votăm în bloc alineatul 1 și 2 pentru, împotriva abțineri se adoptă, Votăm referirile pentru împotriva abțineri se adoptă. Considerentul A pentru împotriva abțineri se adoptă. B pentru împotriva abțineri se adoptă. C pentru împotriva abțineri se adoptă. D pentru împotriva abțineri se adoptă. Votăm acum întregul text prin apel nominal. S-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul. 41 pentru, 4 împotrivă, o abținere, se adoptă. Felicitări! Și acum mai avem tot un early non-objection în legătură cu um, acordurile de compensare indirecte. Nu știu dacă domnul Langen mai are ceva de comentat. Este cam aceeași problemă la care s-a referit și colegul Ferber. s-ar fi putut rezolva mai repede. Avem acum EFID, MIFIR, EMIR și uh, Comisia nu a reacționat destul de repede. Am fi vrut să avem un acord interinstituțional mai bun cu Comisia. Thank you. Mulțumesc. Da, un an e prea mult. Ok, paragraf 1. Alineatele 1 și 2 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Referirile 1 până la 9 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Considerentul A pentru, împotriva abțineri se adoptă. Cred că și considerentele le putem vota în bloc, pentru împotriva abțineri se adoptă și votăm întregul text prin apel nominal. S-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul. Aceeași majoritate se adoptă. Felicitări! Aici se încheie sesiunea noastră de votare și trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, care va fi prezidat tot de mine, mă tem. Yes, thank you Thank you. Thanks, Roberto.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 Este vorba de un aviz, după cum știți. Comisia competentă pe fond este LIBE. Raportoarea pentru aviz este Eva Jolie. Avem 69 de amendamente de discutat și dau cuvântul raportoarei. The floor. Four... Aveți cuvântul 4 minute. Uh, so I, I want to thank... Aș fi vrut să le mulțumesc raportorilor din umbră pentru că au colaborat cu mine la acest aviz ECON privind combaterea spălării banilor prin măsuri de drept penal. Am avut o reuniune foarte fructoasă la ultima perioadă de sesiune de la Strasburg și cred că am obținut compromisuri foarte bune. Pe lângă compromisurile propuse, aș dori să subliniez unele puncte care uh, reprezintă completări cheie de adus la avizul ă, ECON pe acest raport. În ceea ce privește considerarea considerarea um, contravențiilor de drept fiscal ca fiind infracțiuni, este important ca acest lucru să fie aliniat în toate statele membre. În unele state membre se dă până la un an de închisoare, iar în alte state membre nu se dau pedepse uh, uh, cu închisoarea pentru infracțiunile uh, fiscale. Deci cred că e important să fie unitar. În ceea ce privește um, articolul 5 alineatul 2, cred că perioada maximă de uh, condamnare la închisoare trebuie să fie mărită de la 4 la 5 ani, pentru că sunt infracțiuni deosebit de grave. Trebuie să prevedem și o, o pedeapsă maximă pentru cei care se fac uh, complici sau încearcă să uh, înfăptuiască astfel de infracțiuni și uh, am ținut cont de faptul că unele state membre sancționează mai puțin pe complici decât pe făptași Însă, sigur că statele membre n-au decât să introducă aceeași sancțiune minimă uh, și pentru unii și pentru ceilalți, dacă doresc. Cred că este important să mai adăugăm și uh, sancțiuni complementare cum ar fi interzicerea uh, încheierii de contracte cu autoritățile publice sau interzicerea accesării fondurilor europene, de exemplu. În ceea ce privește circumstanțele agravante, cât că putem adăuga două dintre acestea? Dacă uh, din spălarea de bani se finanțează activități uh, cu specific terorist, aceasta este o circunstanță uh, este o circunstanță agravantă, la fel dacă este implicată o persoană expusă politic numită PEPS în acronim. De asemenea, ne interesează competența de a uh, urmări în justiție, pentru că în formularea comisiei există o incertitudine juridică. Noi am dorit să stabilim o uh, listă de priorități, o ordine de priorități pentru factorii implicați în primul rând să se țină cont de teritoriul unde se comite infracțiunea, în al doilea rând de naționalitatea uh, făptuitorului, apoi de țara de origine și în cele din urmă teritoriul unde a fost uh, prins uh, făptuitorul. Sugerez să se uh, includă și posibilitatea de a se recurge la Eurojust pentru a facilita uh, cooperarea. E bine să menționăm această posibilitate și acum aștept cu nerăbdare să uh, ascult opiniile dumneavoastră, mă bazez pe sprijinul dumneavoastră pentru compromisurile noastre. Thank you very much. Mr. I don't see Mr. Thomas Mann. Nu îl văd pe domnul Thomas Mann. De la PPE este cineva care dorește să ia cuvântul în numele domnului Mann? Nu? De la SND, Hugues Baie. Mulțumesc, domnule președinte. Acest dosar este foarte important. Știm cu toții că spălarea de bani face ravagii. Diferitele uh, scurgeri de informații au arătat cum se ajunge astfel la sume astronomice provenite din diferite activități infracționale și știm că de aici se finanțează de altfel și terorismul. Avem uh, Comisia Specială de Anchetă TER și Uniunea Europeană pare să fi identificat uh, sursa problemei, dar mai sunt multe de făcut și salutăm această propunere menită să uh, armonizeze regulile minime uh, în cooperarea transfrontalieră în combaterea spălării de bani prin mijloace penale. Credem că poziția raportoarei, doamna Jolie, consolidează acest text, este important că se lărgește definiția infracțiunilor fiscale aflate pe lista activităților penale ca sursă a actelor de, de spălare de bani și de mărirea pedepsei maxime. Amendamentele depuse au drept obiectiv ca uh, spălarea de bani să fie sancționată chiar dacă nu se cunoaște o infracțiune prealabilă. De asemenea, dorim să fie sancționată și tentativa de spălare de bani și vrem să um, existe aceeași pedeapsă maximă și în acest caz și uh, să se clarifice dacă persoana implicată în spălarea de bani activează pentru sine sau pentru o persoană juridică. Cam atât, doamnă raportor, vă mulțumim că ați uh, a abordat cele mai importante subiecte. Ultima reuniune a fost foarte pozitivă și vă mulțumesc. Thank you. Mulțumesc. Uh, domnul Luke, în numele domnului Fox. Mulțumesc foarte mult. Domnul Fox își cere scuze pentru absență și mi-a cerut să citesc o declarație în numele lui și asta o să și fac. În primul rând, el mulțumește președintelui. Am depus amendamente uh, ca să mă asigur că se adoptă o abordare proporțională și că dacă statele membre doresc să o dezvolte la nivel uh, național, au posibilitatea de a o face. Alte grupuri nu au avut această abordare și au rezultat uh, amendamente uh, duble. Se dorește ca uh, UE să meargă dincolo de recomandările FATF Grupul meu însă privește cu precauție extinderea acestei, uh, acestei sfere de aplicare a acestei propuneri. Sunt chestiuni pe care noi nu o să le acceptăm. Um, fiscalitatea este de competența statelor membre, nu are ce căuta în acest text. Cerem cererea de a se reduce um, implicarea acționarilor până la 25% Sub 25% um, nu este un lucru fezabil, nu este practic, ca și alte uh, propuneri. Se dorește să se introducă pedepse maxime de același nivel în toată Uniunea Europeană. Grupul meu de obicei este împotriva armonizării dreptului penal, dar suntem dispuși să discutăm pentru realizarea de compromisuri. Aștept cu nerăbdare să discutăm în următoarele săptămâni. Atât avea de spus domnul Fox. Uh, iar eu personal vreau să vă spun că nu sunt de acord cu el pe un punct anume. Cred că reducerea uh, cotei de 25% nu e doar fezabilă, ci și foarte importantă. Și în al doilea rând, e foarte important să se menționeze și protecția uh, avertizorilor de integritate. Și cred că Parlamentul European trebuie să se ocupe uh, de acest lucru. Cred, um, cred însă că e important să subliniem Uh, că aceștia trebuie să acționeze uh, fără scop lucrativ atunci când uh, divulgă anumite informații. Dacă se îndeplinește această condiție, cred că e important să îi protejăm pe acești oameni. Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc foarte mult! Și exact când discutăm despre spălarea de bani și avertizori de integritate, am aflat o veste foarte proastă. Daphne Caruana, jurnalista din Malta, care a jucat un rol foarte important alături de alți jurnaliști în uh, diferite investigații, legate de Panama Papers și Malta Files a fost ucisă într-un atentat cu bombă la Malta. Este o veste foarte tristă și uh, teribilă. Și dorim să ne exprimăm uh, condoleanțele și să condamnăm acest, uh, acest episod. Nu văd pe nimeni de la ALDE, Eva Jolie? A, ah, mă scuzați, mă scuzați, trebuie să încheiem întâi lista. Dar nu văd reprezentanți de la celelalte grupuri. Dau cuvântul reprezentantului comisiei. Mulțumesc, domnule președinte. Da, într-adevăr, e o veste foarte tristă. Doresc și eu să-mi exprim condoleanțele față de familia jurnalistei protecția avertizorilor de integritate e foarte importantă și pentru comisie. Nu vreau să-mi iau angajamentul că vom face o propunere um, în curând, dar e un subiect foarte important și nu doar în ceea ce privește infracțiunile fiscale. Aș vrea să uh, mă refer la niște comentarii și anume că această directivă completează cadrul de prevenție care se revizuiește și el la ora actuală la trilog. Deci cred că unele dintre comentarii ar fi mai bine plasate acolo. Această directivă se referă la reacția uh, prin instrumentele dreptului penal la spălarea banilor. Ne bucurăm că sprijiniți principalele elemente ale propunerii și unul din uh, elementele cheie pentru noi este ca uh, în spălarea de bani să fie incluse uh, toate infracțiunile grave. După cum a spus doamna Jolie, aici intră și infracțiuni fiscale care trebuie să uh, beneficieze de mai multă atenție în directivă. La prima vedere, propunerile doamnei Jolie sunt foarte interesante și anume extinderea sferei de aplicare, introducerea persoanelor uh, juridice și pe lângă cele fizice, și ameliorarea um, cooperării transfrontaliere prin metodele propuse de doamna Jolie. Așteptăm cu nerăbdare în încheiere votul din 6 noiembrie și sperăm ca discuțiile interinstituționale să înceapă cât mai repede după aceea. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc acum, doamna Jolie, pentru observațiile uh, finale. Mulțumesc, dragi colegi, pentru observații. Vom avea săptămâna viitoare la Strasburg o ultimă reuniune a raportorilor din umbră pentru a asculta diferitele uh, opinii. La ultima noastră reuniune, acordul între noi era uh, cât se poate de larg și faptul că uh, infracțiunile fiscale trebuie să poată fi considerate infracțiuni principale sunt, e un lucru foarte important. A fost, am avut de pierdut în combaterea spălărilor, spălării banilor când nu exista această prevedere. Și acest lucru se potrivește și cu ce am făcut în directiva împotriva spălării banilor. Deci e foarte important. Iar uh, uciderea teribilă a jurnalistei malteze pe care am și cunoscut-o când am fost la Malta, într-o uh, misiune de uh, anchetă, uh, ne arată exact cât de importante sunt regulile uh, de, privind combaterea spălării banilor. Cred că trebuie ca ele să fie cât mai stricte, să avem sancțiuni minime comune. E foarte important. Și uh, trebuie să le uh, susținem mai mult, să le acordăm mai multă prioritate, pentru că acesta este centrul fluxurilor uh, ilicite, de fluxurilor financiare ilicite pe care le folosesc teroriștii. Deci chiar a venit momentul ca această legislație să aibă caracter obligatoriu și să fie foarte, foarte solidă. Aștept cu nerăbdare următoarea noastră reuniune. Thank you. Mulțumesc. Calendarul este următorul. Votul la Econ va fi pe 6 noiembrie, votul în Comisia Libe pe 20 noiembrie și cred că acum ne putem uh, încheia și ședința. Ne vedem data viitoare pe 19 octombrie de la ora 9 la 12.30. Vă mulțumesc!